acordat de UE Tunisia. În numele vicepreședintei va vorbi domnul Han. Thank you, Mr. President. Uh, Minister, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnelor și domnilor. Cu toți am fost oripilați de imaginea turiștilor, măcelăriți într-o manieră atât de lașă pe plajă, în concediu. Este o acțiune care vrea să ducă la divizarea rândurilor noastre. Trebuie ca împreună să ne asigurăm că teroriștii nu vor avea succes. A fost un atac la adresa oamenilor și toată simpatia noastră este față de familiile și prietenilor victimelor și față de poporul tunisian. Totuși, a fost un atac și la opțiunea curajoasă a Tunisiei de a avea o democrație. A fost atacat turismul, practic, în Tunisia. Și acum Tunisia are confruntat provocări mari în acest domeniu. Tranziția democratică din 2011 din Tunisia este unică și recunoscută ca fiind fragilă, pentru că în continuare în plan politic, economic și social mai sunt multe neajunsuri. Reformele curajoase sunt absolut necesare pentru a consolida calea democratică a Tunisiei și pentru a acoperi nevoile sociale și democratice, care afectează în special pe tinerii tunisieni. Uniunea Europeană a sprijinit eforturile Tunisiei din 2011 încoace și va continua să facă asta pe măsură ce oferim sprijin acestui stat. Eu sper ca europenii să meargă în continuare în vacanță în Tunisia, să investească în acest stat, pentru că este răspunderea noastră comună Trebuie să facem tot posibilul pentru ca acești oameni să poată merge în Tunisia în siguranță, în securitate. De asemenea, atacul de la muzeu nu a fost uh, doar un exemplu cu privire la ce provocări există. Noi uh, discutăm cu autoritățile tunisiene, avem un dialog în ceea ce privește reforma comprehensivă a sectorului de securitate din Tunisia pentru ca instituția securității să lucreze mult mai eficient și să ofere siguranță cetățenilor în deplin acord cu drepturile omului și normele internaționale, așa cum este stipulat în noua Constituție. În ciuda dificultăților în dezvoltarea programelor de cooperare pe subiecte atât de sensibile, iată că contextul politic al unui guvern ales angajat să facă reformă ne permite să lansăm un program ambițios vom uh, accelera ritmul implementării acestui program. Iar ca parte a acestui program de reformă amplă pentru a combate terorismul, e clar că această luptă va fi elementul nucleu. Trebuie ca cetățenii să-și redobândească încrederea în instituțiile de securitate din țara lor. Dincolo de toate acestea, trebuie să ne coordonăm cu Hilde Kerkove, cu, uh, reprezentantul pe securitate, identificăm acum oportunități de acțiune rapidă cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a oferi asistență Tunisiei în sporirea strategiei antiteror, mai ales în ceea ce privește contraradicalizarea și consolidarea sistemului judiciar și de securitate. Vicepreședinta, înalta reprezentantă Mogherini, a trimis o scrisoare premierului tunisian în mai cu un număr de propuneri concrete și eu m-am adresat ministrului de dezvoltare, investiție și uh, uh, cooperare internațională după recentul atac terorist pentru a-i garanta ajutorul constant care va veni din partea Uniunii Europene. Noi suntem angajați să oferim uh, sprijin în tranșe Chit că, în mod obișnuit, uh, acest sprijin ar fi venit mai târziu. Dacă e acum o cauză în lume pentru care Uniunea Europeană să-și unească toate eforturile, atunci e cauza acestui stat cu un guvern democratic și pluralist, cu o societate care este pe deplin angajată protecției democrației, pluralismului și drepturilor oamenilor și drepturilor omului și drepturile femeilor. Trebuie să facem tot posibilul pentru a apăra și a consolida tranziția Tunisei înspre democrație. Pentru asta trebuie ca instituțiile europene și statele membre să întreprindă acțiuni concrete care să dovedească cât de angajați suntem. Asistența financiară este deja una substanțială, 187 de milioane de euro asistență bilaterală doar pentru anul 2015. Și totuși, intenția mea este să epuizez toate căile de acțiune pentru a consolida efortul nostru. Asistența macrofinanciară este de 300 de milioane de euro și ar putea fi sporită în anii ce vor urma. Acestea fiind spuse, Tunisia este un stat într-o regiune cât se poate de instabilă. Valoarea noastră adăugată ține și de uh, dimensiunea acestui stat și perioada de tranziție. Contribuția noastră trebuie să fie absorbită uh, în mod eficient. Pentru că doar să aruncăm cu bani înspre acest stat nu va rezolva nicio problemă. Iar Tunisia este de importanță strategică pentru întreaga Uniune Europene, Europeană, iar pentru asta e nevoie de acțiuni rapide și flexibile, dar planificare precaută în același timp. Tunisia a fost principalul beneficiar al fondurilor de tip umbrelă, care vin înspre a suplimenta Uh, alocațiile financiare oferite de anumiți parteneri uh, selectați. Anul acesta pentru a recunoaște efortul Tunisiei și proiectul de reformă, venim cu o propunere adițională. E vorba de 70 de milioane de euro în plus pentru a transmite un mesaj pozitiv față de rezultatele de până acum, dar și în lumina evenimentelor recente. Examinăm acum uh, ideea de a implementa cât mai bine aceste fonduri pentru a spori anumite inițiative importante. Mai sunt însă multe de făcut pentru a consolida tânăra democrație din Tunisia cu integrarea instituțiilor, ceea ce e prevăzut de fapt acum în Constituție. Reforma judiciară, reforma sistemului securității, lansarea uh, proiectului de decentralizare administrativă sunt lucruri importante. Tranziția socială și economică a Tunisiei impune crearea unui climat favorabil pentru investiții, ocupare și creștere economică. Acestea sunt provocările și ca să le depășim e nevoie de un efort susținut mai mulți ani de zile. Iar Uniunea Europeană are capacitatea și expertiza de a oferi sprijinul necesar în uh, însoțirea Tunisiei pe acest drum. Putem să jucăm un rol important pentru parteneriatul pe care l-am creat uh, cu Tunisia. Tunisia trebuie să profite de uh, potențialul politicilor noastre comunitare uh, și de uh, relațiile cu țările partenere. În domenii ca educația, schimbările, schimburile universitare, cercetarea, cultura, un sector cheie pentru această țară, împreună cu colegii comisari explorăm oportunități pentru acțiuni suplimentare, inclusiv prin punerea accentului pe măsuri care conduc la uh, îmbunătățirea situației locurilor de uh, muncă. În fața unor uh, amenințări uh, teroriste, uh, răspunsul nostru este să întărim legăturile dintre popoarele și economiile noastre. Trebuie să ne asigurăm că aducem o diferență reală în sprijinul nostru pentru poporul tunisian. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Han. Trecem acum la reprezentanții grupurilor politice, PPE, domnul Galler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru explicații și vreau să mulțumesc pentru activitatea Comisiei în Tunisia, numele Uniunii Europene. De asemenea, îmi manifest și eu oroarea față de ceea ce s-a întâmplat în Tunisia în ultimul timp. Și am uh, tot respectul față de victime. Această tânără democrație trebuie sprijinită cu toate forțele noastre și o sprijinim, așa cum ați explicat și dumneavoastră. În anul 2011 am fost observator șef al Uniunii Europene acolo am fost adesea cu Parlamentul European acolo. În sală sunt colegi care au fost cu mine la, cele, la cea de-a doua rundă de alegeri democratice. Tunisenii vor democrația. Nu sunt. Uh, n-au fost extremiști care să participe la uh, alegeri. Nu au candidat extremiști. Nu s-au prezentat în acest fel. Pentru că tunisienii nu vor extremism și noi ar trebui să-i sprijinim în efortul uh, lor. Uh, ar fi foarte important pentru mine dacă am uh, verifica încă un aspect și poate discutați cu doamna Mogherini despre asta. Știți că avem o misiune suspendată de asistență la frontieră între Uniunea Europeană și Tunisia. Undeva de partea tunisiană uh, se așteaptă zile mai bune. Eu cred că ar fi absolut esențial dacă am putea verifica nu cumva am putea avea o misiune PESC la frontiera Tunisiei, de partea tunisiană, pentru a reuși să vedem ce se întâmplă cu fluxul de teroriști care ar putea fi stopat astfel. Pentru că, până la urmă, teroristul, um, teroristul care a comis ultimul atac a fost, până la urmă, radicalizat în regiune. Ce părere aveți despre această ultimă propunere? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum, în numele socialiștilor și democraților, Gianni Pitela. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori în numele grupului grupului meu să-mi exprim condoleanțe sincere față de uh, familiile victimelor și față de poporul tunisian în ceea ce privește aceste atacuri teroriste. Acestea au avut drept scop să distrugă uh, dorința poporului european uh, de a avea libertate și democrație. Și Tunisia este poate un exemplu uh, important în ceea ce privește primăvara arabă. Există organizații înarmate, însă noi nu trebuie să uh, abandonăm poporul tunisian, ci din potrivă trebuie să însoțim acest proces de tranziție politică. Așa că vă cer, domnule comisar, cât și doamnei înalte reprezentant, doamna Mogherini, vă rog să vă luați angajamente puternice la nivel politic, moral, instituțional în acest sens. Trebuie ca Uniunea Europeană să se afle în prima linie în materie de intervenție și nu numai din punct de vedere solemn, ci și din punct de vedere foarte concret. Avem nevoie de un adevărat plan Marshall pentru Tunisia pentru că Tunisia a fost atinsă chiar în sectorul său economic cel mai înfloritor, și anume turismul, care reprezintă o sursă de venituri fundamentale. De aceea trebuie să acționăm pentru că reprezintă un punct esențial a relațiilor între Uniunea Europeană și Mediterana și asta va permite să avem o adevărată schimbare democratică în această țară. Deci nu putem să renunțăm, nu putem să cedăm în fața terorismului. Trebuie să ne menținem strategia noastră euromediteraneană este sensul propunerii noastre. Avem nevoie de un grup marșal. Grupul Socialiștilor și Democraților vă cere și cere, doamne Mogherini, să își asume un angajament în acest sens. E vorba de o propunere însemnată și o realizare care se va face doar dacă vom participa. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum în numele ECR, un minut, domnul Teana. Mr. President, Domnule președinte, atacurile teroriste împotriva Tunisiei au condus la pierderea 39 de uh, vieți omenești, dintre care mulți erau cetățeni britanici, poate chiar din circunscripția mea și condolanțele mele către, merg către toate familiile și prietenii acestora. De asemenea, s-a comit un al doilea atentat la un muzeu din Tunis. Ambele au fost uh, comise de mm, radicali și ne aduc aminte de sprijini, despre sprijinul de care are nevoie astăzi, în mod vital, această țară. O țară care a fost uh, la originea mm, primăverii arabe și care a reușit să dărâme un regim uh, dictatorial îndelung. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să sprijine um, um, guvernul tunisian și uh, să uh, transforme Tunisia într-un stat model pentru Africa de Nord. Astfel de atacuri sunt deosebit de periculoase pentru PIB-ul acestei țări, pentru prosperitatea populației, uh, pentru care o economie stabilă este indispensabilă pentru o stabilitate politică și pentru prevenirea radicalizării și a extremismului religios. Mulțumesc. Acum în numele ALDE are cuvântul doamna de Sarnez, un minut și jumătate. Euh, Domnule comisar, cu toții spunem exact același lucru și, bine, și foarte normal, pentru că în fond, dacă teroriștii au atacat Tunisia de două ori în trei luni, la Muzeul Bardo și sus, pentru că democrația aceasta din Tunisia merge în direcția potrivită, pentru că tranziția democratică se derulează bine și asta încearcă să vizeze teroriștii pentru a distruge. Și evident, asta înseamnă că Uniunea noastră europeană trebuie să fie alături de tunisieni, alături de Tunisia într-un mod și mai însemnat decât am, făcut până, decât am fost până în prezent. Trebuie să fim prezenți de, la nivel de securitate, ați spus acest lucru, la nivel de gestiune, controlul frontierelor, spre exemplu cu Libia, e evident, și de asemenea trebuie să fim prezenți și în materie de fluxuri migratorii, pentru că împreună cu ei trebuie să gestionăm aceste fluxuri. Uh, tunisieni europeni. Noi trebuie, evident, să fim prezenți și din punct de vedere economic. Dumneavoastră ați vorbit despre realocarea anumitor fonduri, da, dar trebuie să avem și proiecte durabile în timp. Vom avea un acord de parteneriat și vom discuta despre relațiile comerciale. E foarte important ca acest lucru să se, să se petreacă și să aibă loc în, și în beneficiul Tunisiei pentru anumite sectoare uh, economice. Și este evident că Parlamentul nostru spune spune acest lucru. Europa trebuie să fie prezentă, Europa trebuie să fie alături de tunisieni, alături de Tunisia și acest lucru nu este negociabil. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum, din partea GUE, doamna Vergea. Mulțumesc, domnule președinte Oroarea a lovit din nou Tunisia la sus la trei luni de la atacul de la Bardo și mă, ataș- mă asociez și eu condolențelor deja menționate în acest uh, mică țară pentru care uh, turismul este atât de uh, important. 14% din locurile de muncă depind de sectorul turistic. O țară care mm, și-a urmat calea democratică, iar terorismul uh, nu a lovit-o din întâmplare întâmplare. Tunisia are nevoie de ajutorul nostru în cadrul uh, luptei împotriva terorismului, însă asigurându-ne că nu punem uh, sub semnul întrebării uh, câștigul democratic fragil din urma Revoluției și de asemenea că nu afectăm perspectivele de viitor ale tineretului. Până în prezent, Tunisia a primit prea puține ajutoare care au fost uh, acordate mai ales ca împrumuturi și au agravat în situația sa primind îndatorarea. Frontierele rămân închise. Este timpul să fim la înălțimea angajamentelor. Domnule comisar, cred că ar fi bine să ascultați intervențiile noastre. Spuneam că este timpul să fim la înălțime, să punem uh, în aplicare noi acorduri de schimb, de liber schimb și de mobilitate, să acordăm o restructurare sau poate chiar un moratoriu în ceea ce privește datoria, uh, să direcționăm uh, ajutoarele către regiunile cele mai sărace, să um, înțelegem că reformele necesare trebuie să fie ghidate de un plus de liberalism. Da, trebuie să ajutăm uh, Tunisia. Acest lucru trebuie să devină o prioritate și o urgență. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că uh, acum în numele verzilor domnul Sebastia. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie pentru a-mi exprima condoleanțele pentru victimele acestor atentate brutale în Tunisia. Acum câteva luni am participat la misiunea de observare a alegerilor din Tunisia împreună cu alți colegi care au luat cuvântul astăzi în ședința plenară și am putut să observ că nu a existat niciun fel de interferență. A fost o, o, niște alegeri clare și corecte și transparente. Și am avut ocazia să discut cu reprezentanți politici, cu candidați, cu reprezentanți organizațiilor societății civile și vreau să vă amintesc că primăvara arabă a acoperit niște situații foarte distincte și uh, prima dată această izbucnire a avut loc în Tunisia, pentru că s-a opus unui regim totalitar și a dorit să aibă o tranziție către democrație și a fost una de succes, dar în același timp ni s-a spus în mod discret că s-au simțit singuri, singuri într-o regiune plină de conflicte, cu peste un milion de refugiați din Libia, cu presiuni din partea grupurilor teroriste. Și ce face Europa? Ce a făcut până acum? Banii care au fost acordați către Tunisia pentru dezvoltare sunt uh, sume ridicole. Tunisia are nevoie rapid de sprijinul nostru în materie de securitate, în mod clar, politic, în mod clar, dar mai ales economic, în așa fel încât să regăsească o situație stabilă și să permită tineretului să aibă un viitor și să aibă o speranță de viitor. Tunisia este singura țară din Maghreb care poate deveni acum o democrație cu drepturi de pline în această zonă din sudul Mediteranei. Și de aceea avem nevoie, domnule comisar, de un angajament clar, formal, constant și continuu, pentru că uh, viitorul acestei Tunisie reprezintă, de fapt, o, o liniște sufletească și pentru noi. Mulțumesc foarte mult și din partea FDD, domnul Castaldo, două minute. Caristo, președinte, 21 morți al bardo, 38 morți. Mulțumesc. La muzeul Bardo zeci de morți. La fel uh, și în uh, concediu. Mi se pare că turismul e îngenunchiat în Tunisia și acesta contribuie foarte mult la, la PIB. De ce această baie de sânge? Tunisia este un caz unic în lumea arabă. Este singura țară care mizează pe de întregul pe democrație în tranziția sa și reușește asta Vedem cum țări precum Libia și Siria sunt destabilizate constant și unde teroriștii sunt la ei acasă, sunt regime, regimuri autoritare. Și lipsește o compatibilitate între islam și democrație. Mereu situația este incomodă. De aceea Tunisia are atâția dușmani la ora actuală. Tunisia are o zonă de coastă foarte productivă pentru turism, foarte bine amenajată, de asemenea, vedem cum uh, absolvenții de, cu studii universitare uh, devin șomeri și există luptători străini, vreo 3-4 mii. Este foarte rău pentru această țară. Eu cred că această țară este foarte valoroasă. Cum a spus-o și președintele Pitela, avem nevoie de un plan Marshall. Nu putem să ne limităm doar la domenii precum cooperare pe migrație sau siguranță. Avem nevoie de un plan social, economic, adevărat, un plan exhaustiv și dacă nu ne vom ocupa noi de această problemă, atunci nu vom reuși să fim la același nivel cu Tunisia. Dacă eșuăm de data aceasta, riscăm să promovăm un sistem extremist autoritar. Avem așadar voința de a ne implica cu toate forțele politice. La nivel transpartinic s-a transmis exact acest mesaj pentru că se crede în democrație. Trebuie pur și simplu să spargem rândurile teroriștilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele ENF, domnul Bay. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Evident ne gândim la victime și evident ne gândim la victimele acestor atentate din, victima și, din Tunisia și vreau să salut decizia luată de președintele Tunisiei, care înainte de a decreta statul de urgență sâmbătă trecută a închis numai puțin de 80 de moschee salafiste. Să poată guvernele noastre să se inspire din acest exemplu. Încă de la Revoluție, propovăduielile radicale au fost interdise de către Benali și au reluat, iată, și vizează mai ales codul statutului personal, care a fost impus de către Burghiba Seba, apoi a fost întărit de către Ben Ali și oferă tunisienelor femei uh, posibilitatea de a fi cetățene cu drepturi de pline. Însă, dincolo de asta, uh, gândindu-mă la teribile atentate din 18 martie și 26 iunie, trebuie să amintesc faptul că Tunisia este țara care furnizează cei mai mulți uh, uh jihadiști către organizațiile teroriste uh, de tendință islamică care acționează în Siria, în Irak și în Libia. În Algeria, în momentul în care s-au, uh, răpit o răpit ostateci, comandol terorist avea cel puțin 11 tunisieni și din nou în Tunisia, chiar din 2012 până încoace, islamiștii sunt cei care controlează regiunea munților Shambi. Ori, în ciuda redresării statului tunisian, dezmembrarea aparatului său de securitate armatei sale nu, pre, nu ne duce cu gândul că situația se va îmbunătăți. În, în, în acest timp, Enahda la Acest partid islamic în uh, mod clar a avut uh, o, o scădere la nivel electoral, dar asta se explică și prin bilanțul economic foarte prost al uh, domnului Ganochi. Am fost în măsură să observ alegerile legislative legislative din octombrie și am putut să discut cu responsabili ai politici în Tunisia și mi-am dat seama de situație. Menținerea laicității în Tunisia este precară, mai precară decât oricând. Așa că v-ați bucurat de faptul că Ben Ali a plecat, însă a venit momentul acum să puneți sub semnul întrebării politica dumneavoastră pe termen scurt și să împiedicați ultimele state și regimuri uh, arabe laice să mai exist, să continue să existe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Credeam Doream să încep prin a-mi uh, exprima și eu solidaritatea și simpatia față de poporul tunisian, transmițând uh, condoleanțele mele pentru numeroasele familii afectate de seriile de mm, evenimente tragice și atacuri teroriste. Tunisia este cel mai bun exemplu de democrație după um, primăvara arabă, dar a devenit cea mai mare țintă pentru cei care au interese în destabilizarea acestei țări și cei care uh, Uh, se îndoiesc că democrația și islamul sunt compatibile. Trebuie să ajutăm Tunisia să-și îndeplinească obiectivele de dezvoltare și stabilitate. Are nevoie de asistența UE chiar și mai mult astăzi după atacurile teroriste care au țintit uh, în mod uh, voit uh, turiști străini într-o perioadă de vârf uh, a verii. A, Tunisia are nevoie de o asistență economică, financiară, tehnică uh, așa cum spunea și colegul Gianni Pitela, care menționa posibilitatea unui uh, acord special cu Tunisia. o democrație stabilă și o creștere economică în Tunisia ar putea fi cel mai bun exemplu uh, a ceea ce pot îndeplini și la ceea, către ceea ce pot aspira țările din regiune și poate fi benefic și pentru Uniunea Europeană. Uh, și vă invit, domnule comisar, precum și pe înaltul reprezentant, să oferiți asistență în ceea ce privește construcția de capacitate și uh, în procesul de combatere a terorismului în Tunisia mobilizând astfel active care sunt mobilizate astăzi în diferite segmente ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum un minut și jumătate, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ca orice persoană de bun simț, am fost șocată de atacul terorist laș asupra turiștilor din Tunisia și am toată simpatia față de familiile victimelor. Ne aduce aminte că politica internă și externă nu pot fi întotdeauna unele uh, politici decuplate. În ciuda faptului că ne oripilează aceste atacuri, până la urmă trebuie să ne asigurăm că Tunisia rămâne o poveste de succes. Să se ajungă de la dictatură la o societate deschisă. În urmă cu cinci ani, tunisienii au ieșit în stradă și au cerut o societate deschisă, justă, cu valori esențiale. Tranziția nu este niciodată ușoară, dar iată că tinerii s-au manifestat împotriva corupției, abuzului de putere, lipsei de posibilități și libertăți. Nu vom uita pentru ce au pledat acei tineri. Noua generație trebuie să găsească în Uniunea Europeană un partener de nădejde, care vine în sprijinul construirii unei societăți libere, diverse și democratice. Deci, opusul dogmei nihiliste cu privire la islamul politic bazat pe violență. În ceea ce privește sprijinul pentru Tunisia, e impropriu spus sprijin. Hai, sprijin. Haideți să lucrăm cu Tunisia, de la, un, de la egal la egal. S-au anunțat negocieri cu privire la acordul uh, comercial. Ar trebui ca astfel să ajutăm la crearea unei societăți libere cu oportunități pentru toți, în special pentru tânăra generație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Panțeri. Grazie, președinte <clears throat> al Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de doliu, de indignare, atacul de la sus, al doilea atentat într-o perioadă așa de scurtă de timp, a condus la reintrarea în vigoare a stării de urgență în Tunisia. Este o decizie necesară, însă Uh, pune în evidență două probleme foarte clare. Prima se referă la lipsa de securitate care continuă să existe în țară și care poate destabiliza Tunisia pe viitor. În al doilea rând, această stare de urgență antrenează o diminuare a libertăților și acest lucru nu poate fi pozitiv în plan democratic și pentru um, procesul normal de tranziție. Într-o astfel de situație trebuie să ne luăm uh, angajamente, statul tunisian trebuie să-și ia angajamente angajamentul de a consolida democrația, fiind singura cale de combatere a terorismului. Și noi avem un rol important de jucat uh, în acest sens. Rezoluțiile Parlamentului nostru au spus acest lucru, însă astăzi trebuie să mergem mult mai departe. Tunisia are nevoie de o intervenție mai bine țintită, mai adecvată. Ați vorbit despre un program ambițios. Din păcate, nu știm să fim încă ambițioși sprijinul financiar este identic cu cel uh, acordat Ucrainei. Dacă vrem să fim apropiați de Tunisia, trebuie să fim conștienți de acest nou angajament, să înțelegem că um, consolidarea instituțională va avea o influență asupra stabilității regiunii. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum un minut, doamna Valenciano domnule președinte mai întâi vreau să adresez condoleanțe colegilor victimelor uh, atentatelor din Tunisia. Uh, e vorba de o țară care are o tradiție culturală, uh, politică și observăm că ce, ce s-a întâmplat, de fapt, cu situația multor tineri în Tunisia? Am aflat că un tânăr inginer a ajuns uh, și s-a înrolat în rândul uh, jihadiștilor. Uh, eu cred că strategia pe care o avem deocamdată e clară, însă nu este singura posibilă și nu este suficientă. Pentru că nu, Tunisia singură nu va reuși să-și consolideze procesul democratic și pentru a avea această consolidare ne trebuie mai mult decât declarații în acest uh, hemiciclu. Dacă vrem într-adevăr să ne angajăm înspre această democrație care se află la ușile Europei, o democrație care să fie una de succes, o democrație ieșită din primăvara arabă, atunci trebuie să ne angajăm așa până la capăt, serios, însă nu facem acest lucru. Președintele actual, când eu când am avut ocazia să merg în Tunisia, mi-a spus că, da, într-adevăr, trebuie să uh, susținem toată uh, dorința de schimbare și toată voința de schimbare care există în momentul de față. Mulțumesc foarte mult! Domnul Parniu. Domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, încă o dată Comisia este într-o situație de oroare prin acest act terorist care a lovit din nou această țară. Trebuie să ne reafirmăm mesajul nostru de solidaritate față de tunisieni și în același timp dezbaterea trebuie să fie ocazia de a spune, de a vedea ce putem face în mod concret pentru a ne susține vecinul, pentru a susține Tunisia. Cred, domnule comisar, că trebuie să uh, permitem lui Obama Libia să se reîntoarcă în Uh, Libia pentru ca uh, Tunisia să nu mai fie acest um, stat tampon pentru un stat aflat în eșec cum este Libia. Trebuie de asemenea să finanțăm uh, și mai puternic, cum spunea și colegul Panzeri, Uh, Tunisia. În uh, noua noastră politică europeană de vecinătate trebuie să ne asigurăm că finanțarea noastră este mărită. Iată cele două axe pe care trebuie să le urmăm, domnule comisar, pentru ca, în fine, în mod concret să ne manifestăm solidaritatea prin acțiuni cu, uh, față de statul tunisian. Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Gomes. Mulțumesc grupurile teroriste din Africa de Nord fac tot posibilul pentru ca democrația tânără din Tunisia să fie năbușită. Recentele atacuri teroriste arată care este legătura între terorism și crimă organizată. Nu există frontiere pentru acestea. Recrutarea se face în urma so excluziunii sociale și a lipsei unui loc de muncă. Uniunea Europeană are o răspundere socială de a combate statul islamic, dar acum nu o face în mod eficient, nici aici, nici în Siria. În Libia și în Tunisia, Europa trebuie să acționeze, să arate solidaritate pentru Tunisia, pentru guvernul său, ales democratic, să se asigure că pe viitor tinerii vor avea un loc de muncă, iar forțele de securitate să fie întărite. Turismul trebuie să fie unul sigur, să vedem ce se întâmplă cu refugiații, cu solicitanții de azil, să ne asigurăm că nu mai sunt recrutați teroriști care să vină în Europa ca refugiați și să atace aici. Este foarte important să acționăm acum, pentru că democrația în acea regiune este fundamentală pentru Europa. Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Gheu. Mulțumesc, domnule președinte. Evident că trebuie să condamnăm atacurile teroriste în Tunisia, care au țintit mai mulți, mai, mare majoritate cetățeni europeni, mare parte din ei uh, britanici, uh, din, uh, chiar din circumscripția mea electorală. Și am comemorat aceste evenimente la Londra și vreau să îmi, îmi adresez condoleanțele față de familiile victimelor și către poporul din Tunisia, care Uh, a fost atacat a doua oară în câteva luni doar. Faptul că au avut loc alegeri prezidențiale și parlamentare în Tunisia demonstrează că Tunisia este un exemplu demn de urmat și de aceea trebuie să aprofundăm angajamentul nostru. Mai întâi trebuie să avem un dialog pe teme de securitate și de luptă împotriva terorismului și uh, trebuie să avem standarde legislative cât mai înalte pentru a putea sprijini această dorință de a lupta împotriva teroriștilor. Și turismul, având în vedere că acesta este sectorul care creează, uh, al doilea sector care creează cel mai multe locuri de muncă, e nevoie de măsuri de securitate pentru acest sector, pentru viitoarea securitate nu doar a, tuniști, a turiștilor europeni, ci și a tunisienilor însăși. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum timp de un minut are cuvântul doamna Iala Sandel. Mulțumesc, domnule președinte Vreau să-mi exprim solidaritatea și simpatia față de întreaga Tunisie, față de familiile victimelor și față de uh, familiile europene, dar și tunisiene, având în vedere atacurile atât din sus cât și din uh, uh, Bartou. E clar că trebuie să au existat tunisieni care și-au protejat, au protejat turiștii europeni cu riscul vieții lor. Dar securitatea este un element important pentru că Tunisia nu are petrol, nu are alte surse de venituri decât turismul. Și și este singurul exemplu de țară de democrație modernă în lumea arabă care a fost capabilă să meargă pe drumul reformelor într-un mod foarte pașnic în această regiune și care are uh, uh un parteneriat solid cu Uniunea Europeană. Femei, copii, bărbați uh, trebuie să acționeze, pentru că, vă amintiți, sunt foarte mulți tineri uh, uh care au ieșit în stradă în 2012 pentru a manifesta, pentru a-și reconstrui țara. Și ce am făcut noi, Uniunea Europeană? Nu mare lucru. Am făcut mult mai multe uh, în alte regiuni. Deci, Tunisia acum, de fapt, reprezintă un element de securitate, ceva fundamental și e o necesitate în așa fel în, să acționăm, în așa fel încât acești tineri să aibă încredere în viitor, să aibă încredere în democrație și pentru asta e nevoie de un program concret pe care noi, Parlamentul, l-am mai cerut deja și pe care în continuare îl așteptăm. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Iată că ajung la lista oratorilor înscriși pe listă și trecem la sesiunea Catch de Eye. Am trei solicitări. Domnul Fronzulica mai întâi, văd că nu mai este în cameră, în uh, hemiciclu. Doamna Maria Sels. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimul atac terorist din Tunisia a fost unul de-a dreptul șocant, mai ales pentru Belgia și Franța. Și s-a ajuns la starea de urgență. Este foarte problematică această situație pentru dezvoltarea democratică a acestui stat, iar Uniunea Europeană trebuie să găsească o strategie pentru combaterea jihadiștilor. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine dezvoltarea economică a Tunisiei, ar trebui să combatem răul la rădăcină în acea regiune. Dar pentru asta înseamnă că trebuie să intervenim acolo unde trebuie. Vă amintiți că Ben Ali timp de 23 de ani a guvernat uh, țara respectivă și a fost preferat, preferatul Fondului Monetar Internațional, nu e așa? Cel mai important este să scădem datoriile acestui stat. Mulțumesc și eu pentru această intervenție, domnul Iacovcici nije slučajno izabran tunis. domnule președinte tunisia nu a fost un stat ales la întâmplare pentru un nou act terorist și nu întâmplător au fost atacați turiștii. Și au pierdut viața multe persoane nevinovate fost afectate foarte multe familii, iar noi manifestăm solidaritate față de acestea și față de întreaga populație. Domnule comisar, să facem totul pentru a instaura pacea și stabilitatea în această regiune. Dar pentru asta e necesar să oferim mai multe tipuri de ajutor. Bineînțeles, odată ajutor pe securitate și ajutor instituțional. Dar dincolo de toate acestea, să facem mult mai multe, pentru că Tunisia este un stat model în acea regiune. Tunisia este un bun exemplu, haideți să îl păstrăm și să apărăm această țară cum știm noi mai bine. Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele doamnei Mogherini, dau cuvântul domnului comisar Han. Vielen Dank, Herr Präsident. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere. Sunteți de aceeași părere cu mine și pot să vă asigur că Tunisia se bucură de cea mai mare atenție din partea noastră. Am luat legătura cu guvernul tunisian și I-am oferit uh, să merg, să mă deplasez în regiune nu doar în spirit de solidaritate, ci și să arăt cetățenilor europeni că e, e, nu se întâmplă nimic dacă mergi în Tunisia, e sigur. Dar uh, nu am putut să merg până la urmă, mi s-a spus să nu merg, fiindcă toată lumea era foarte, foarte ocupată. Dar noi suntem de partea Tunisiei. Oferim sprijin și ajutor. S-a vorbit despre un plan Marshall pentru Tunisia. Dar nu e vorba doar de Tunisia, ci și de alte state din regiune care ar fi potențiale candidate pentru un fel de Marshall Plan actualizat al secolului 21. Iau legătură, sunt în discuție cu Banca Mondială, de exemplu, și cu alte servicii pentru a face o schemă de bază în acest sens, ca să putem oferi ajutor de îndată ce se va isca posibilitatea. În Tunisia suntem cât se poate de prezenți și încercăm să obținem banii necesari. În această seară vom avea posibilitatea de a discuta pe marginea raportului cu CAN cu privire la revizuirea politicii de vecinătate. Încercăm și acolo să intervenim. Pentru că obiectivul nostru este acela de a ne asigura că în regiune există stabilitate. E necesar să fim cât se poate de flexibili din punct de vedere instituțional, ca să putem reacționa. Și am o rugăminte către dumneavoastră. Tocmai fiindcă avem nevoie de această flexibilitate pentru stabilitate, să ne însoțiți pe acest drum Chestiunile de securitate sunt foarte importante. O să le transmit mai departe, pentru că știu că doamna Mogherini este cât se poate de atentă la aceste elemente, a devenit cât se poate de activă și caută diverse posibilități pentru a rezolva problemele. La final, vreau să reacționez la rugămintea dumneavoastră pentru ca Tunisia să fie pe ordinea de zi în data de 22 iulie la următorul summit pe afaceri externe și să îl uh, invităm și pe ministrul de afaceri externe tunisian. Îl vom uh, invita la un prânz pentru că așa se face, acesta este formatul oficial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trecem la următorul subiect pe ordinea de zi.